raport referitor la infracțiune financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale. Amendamentul 56. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, Vot cu apel nominal 51D. Votul s-a închis. Respins. 58. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 59. Pentru, împotriva abțineri, respins. 60. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 61. Vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Respins. După alineatul 16, amendamentul 85 pentru împotriva abțineri, 86 pentru împotriva abțineri aprobat, 87 pentru împotriva abțineri aprobat. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 88. Votul s-a închis. Respins. Respins. Alineatul 35 în patru părți. Vot cu apel nominal. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobat. Partea a doua. Pentru. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobată. Partea a treia. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobat. Patra, partea a patra. Votul s-a deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 41 în două părți. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Aprobat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliantul 52, textul original, prima parte, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Aprobat partea a doua, votul s-a deschis. Votul este închis. Este aprobat. Amendamentul 24, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul este închis. Aprobat. Alinatul 60, textul original, vot cu apel nominal. Votul este închis. Aprobat. Alinatul 63, textul original, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobat. 64 în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, aprobată. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, aprobată. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, aprobată. Alineatul 65, textul original, în două părți. Pentru, aprobat. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 67, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 68. Textul original în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 25, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 6. Pentru împotrivă abținere aprobat. Textul original, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Da, nu, devine caduc. Deci trecem mai departe la 26, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Textul este respins, deci trecem la amendamentul 7. Pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Textul original, vot cu apel nominal. Nu, devine caduc, nu-i așa? Bun. Trecem la textul original în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Textul original, vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Textul este aprobat. Alineatul 75, amendamentul 27, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Textul original în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, aprobată. 77. Textul original în două părți. Prima parte. Cine este pentru, împotriva abținere, aprobată. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobată. 28. Vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Acest text este respins. Amendamentul 29 în două părți. Cine este pentru, împotrivă, Vă rog să ridicați mâinile. Pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Partea a doua, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Textul este respins. Textul original prin vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobat. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Textul original devine caduc. Alineatul 83. Text original pentru. Împotrivă. Să uh, repetăm. Vă rog. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 83. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Textul este aprobat. Alinat 106. Cine este pentru prima parte? Am cer scuze. Este un vot cu apel nominal pentru amendamentul 90. Deci vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Textul a fost respins. Textul uh, original, 86, pentru, împotrivă, abțineri, a, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 106, amendamentul 66, cine este pentru, vot cu apel nominal. Votul s-a încheiat. Aprobat. 91, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 91. Încă mai avem uh, mult de votat. Vă rog să ridicați mâinile, că nu avem timp foarte mult să verificăm. Timpul, uh, votul s-a închis. Aprobat. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Vreți să verificăm? Să verificăm. Amendamentul 2. Votul s-a închis. Aprobat. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, Bun. Să verificăm 67. Votul s-a deschis. Mai avem vreo 100 de voturi în această dimineață. Votul s-a închis. Aprobat. opt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Să verificăm. de ce nu ridicați mâinile? Pentru că este greu al minteri. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 30 prin apel nominal. S-a deschis votul. Voto è chiuso. S-a închis votul. Adoptat. 31 prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 32 prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul chiuso. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 123 pe două părți, ambele prin apel nominal. S-a deschis votul la prima parte. Vot chiuso. S-a închis votul. Adoptat. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 33 prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul e chiuso. S-a închis votul. Adoptat. 209 pe două părți, textul original, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Text original, 214, prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul, amendamentul 92 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 219 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e respins, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Respins. După aliniatul 223, amendamentul 10 pentru. Împotrivă, abținerii adoptat. 97 pentru, împotrivă, abținerii respins. 93 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Am zis că verificăm. În uh, italiană e control, deci control, verificăm. S-a închis votul. Adoptat. Corect. Amendamentul 35 prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 250 pentru. Împotrivă. Nu mai votează nimeni. Pentru. Pentru aliniatul 250 textul inițial. Împotrivă. Abțineri. A adoptat. 36 prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Aliniatul 263 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptată, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptată, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 11 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 70 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 71 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 73 pentru împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 de, prin apel nominal s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 prin apel nominal s-a deschis votul. Votă chiusă. S-a închis votul. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 77 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins, a doua parte pentru, împotrivă, ab... haideți să verificăm. Secunda parte. Verificăm cea de-a doua parte a amendamentului 77. Vot chiuso. S-a închis votul. A adoptat 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 prin apel nominal s-a deschis votul. Il voto e chiuso. Il S-a închis votul. Adoptat. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 prin apel nominal s-a deschis votul. votul è S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul. După aliniatul 304, amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm 95. Uh, S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. A adoptat. Aveați dreptate. 96 pe două părți, primele, amenele prin apel nominal. S-a deschis votul la prima parte. Votul chiuso. S-a închis votul. Adoptată. A doua parte. S-a deschis votul. Il testo. Votul s-a închis. Adoptat. Trecem prin urmare, la amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, pentru, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri, Hai să verificăm 81. S-a deschis votul. Vot e chiuso. Testul respinto. S-a închis votul respins. Aliniatul 326 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 333 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins, aliniatul 345 prin apel nominal s-a deschis votul. Ce vreți să verificăm? Verificăm 82, bine, verificăm 82. S-a deschis votul la verificarea privind amendamentul 82. S-a închis votul. Respins. Acum, prin apel nominal, votăm aliniatul 345. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Adoptat. 347 pentru împotriva abținerii adoptat. Aline, amendamentul 44 prin apel, prin apel nominal s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Respins. Alin, amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aliniatul 359 prin apel nominal s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. A adoptat. Aliniatul, amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original, aliniatul 368, prin apel nominal, s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 45 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Adoptat. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 48 prin apel nominal s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Respins. 53. Prin apel nominal deschis votul. Il voto è... S-a închis votul. Respins. Textul original aliniatul 401 s deschis votul. Il voto è S-a închis votul. Respins. 54D prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 55D prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Textul original. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul... Amendamentul 18 prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Aliniatul 408, textul original, prin apel nominal, s-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 409, prin apel nominal, s-a deschis votul. s a închis votul adoptat amendamentul cincizeci prin apel nominal s a deschis votul apelul nominal e chiuso s a închis votul textul e adoptat trei pentru împotrivă abțineri adoptat 4 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 19 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Votăm acum rezoluția în ansamblul său. Prin apel nominal s-a deschis votul. Voto chiuso. S-a închis votul. Textul este adoptat. Felicitări raportorilor Kofod și Niedermayer. Da, merită aplauzele, mai ales având în vedere cât de lung a fost votul. Acum raportul Frunzulică în ce privește acordul cadru instituțional UE-Elveția, aliniatul 1 după punctul G prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3, prin apel nominal, s-a deschis votul. Voto e chiuso. S-a închis votul. Respins. Textul original, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul verific. Verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Considerentul ca amendamentul 2 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Rezolu- Acum recomandarea în ansamblul său, vot în apel nominal, s-a deschis votul. Il S-a închis votul. Adoptat. Felicitări, domnului Frunzulică. Trecem acum la explicațiile de vot. vayan abandonando el hemiciclo sus señorías. Vă rog să părăsiți uh, încet sala. Acele persoane care nu vor lua acum cuvântul Just Trecem acum la explicațiile de vot. Începem cu uh, raportul doamnei Uls, Skog și dau cuvântul doamnei Mayer. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte eu am votat împotriva acestui raport. nu am nicio problemă cu schimbarea orei înainte și înapoi dar cred că uh, noi ar trebui să avem uh, o oră de vară de două ori și să avem uh, să câștigăm o oră de vară. Faptul, uh, acest lucru ar fi mai bun pentru șoferii obosiți și 350 de vieți pe an ar fi salvate. Am scădea emisia de cărmor și acest lucru ar încuraja și turismul la el liber. În ceea ce privește ceasurile care trec, 5 uh, milioane de uh, oameni au semnat o petiție pentru că Brexitul rupe în două Marea Britanie. Însă putem încă să oprim lucrurile, să oprim cronometrul și să revocăm articolul 50. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Stroievski. Od kilku lat jestem zdecydowanym zwolennikiem. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. De vreo doi ani sunt în favoarea neschimbării orei cred că nu există niciun fel de uh, bază faptică. Totuși, trebuie să avem în vedere o serie de probleme atunci când uh, uh, schimbăm o ora de două ori pe an. Desigur, sunt pentru armonizare și sunt pentru o mai bună pregătire a acestei decizii. Totuși, ceea ce sugerăm chiar acum, această perioadă de 18 luni este mult prea lungă. Dovedește într-un fel că nu suntem suficienți de eficienți, că nu putem să acționăm uh, rapid atunci când e nevoie de eficiență. Așa încât vă rog, uh, uh puneți capăt acestei uh, idei. Perioada ar trebui să fie scurtată la maximum 12 uh, luni. Domnul Vautmans. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, eu am uh, votat pentru acest raport, sunt pentru eliminarea acestei schimbări uh, sezoniere a orei în fiecare an. Eu cred că trebuie să păstrăm ora de vară. De ce? Pentru că cetățenii noștri trebuie să se pronunțe în favoarea unei uh, ore și s-au pronunțat în favoarea orei de vară. Ar trebui să se decidă repede. Cred că la acest sfârșit de săptămână va fi ultima oară când se va mai schimba ora. Raportul Parlamentului ne cere timp pentru a ne putea coordona între toate statele membre pentru a nu exista haos și pentru a nu exista diferite zone orare între în Uniunea Europeană, pentru că asta ar fi contraproductiv pentru economia noastră. Eu sunt în continuare în favoarea raportului și sper că, în sfârșit, în anul 2021 să putem trece cu toții la ora de vară. Mulțumesc foarte mult! Nu o văd pe doamna Aguilera în sală. Nu e. Iată de ce trecem uh, la doamna Suița. Mulțumesc foarte mult. S-au făcut studii care au arătat că schimbarea orei are efect negativ asupra celor um, energetice, traficului, sănătății, uh, culturii și așa mai departe. De aceea, astăzi am votat împotriva, uh, am votat pentru uh, renunțarea la schimbarea sezoniera orei. Eu am fost pentru păstrarea orei de vară, Cred că studiile vor dovedi pe viitor că ora de vară va câștiga. Statele membre pot să decidă, însă vom avea probleme de coordonare și cred că vom avea multă treabă de făcut, pentru că dacă începem să introducem uh, ore diferite, vor fi efecte negative asupra granițelor, traficului și așa mai departe. Deci eu sunt pentru rămânerea la ora de vară. Mulțumesc, domnul Seinfeld are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Problema pe care o discutăm este foarte importantă, pentru că influențează aproape orice cetățen, cetățean în chip practic. De două ori pe an noi uh, tulburăm calendarul și viețile cetățenilor. Este important pentru economie, transport, uh, turism, pentru întreprinzători. De aceea susțin uh, această schimbare. Totuși am o serie de îndoieli. Așa încât aș vrea să vă îndemn să vă Uh, gândiți la această întârziere a uh, implementării, care este îngrijorătoare. În plus, aud că chiar după schimbări vom avea ore diferite în țări diferite, ceea ce nu susțin. Da? Mulțumesc, domnul Hana, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. M-a uh, amuzat uh, să văd cum colega mea a încercat să transforme această dezbatere despre o ora de vară uh, despre, uh, să, să, dintr-o dezbatere despre Brexit, spun că trebuie să oprim ceasul. Nu cred că ne-am întoarce mulți în acest parlament, totuși, dacă s-ar opri. Văd că toată lumea ia de bun faptul că aceasta este o decizie europeană și că nu ține de statele membre Părerea mea este că mă, sunt argumente solide pentru rămânerea la ora de vară în Regatul Unit, pentru că e vorba de uh, păstrarea unor reguli care reflectă tiparele de muncă ale unei generații mai vechi. Acum uh, însă nu mai observă nimeni că de fapt uh, se bagă Uniunea Europeană în treburile statelor membre și că totul se decide la nivel european. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. În calitate de membru al grupului de lucru pe acest subiect am uh, petrecut 5-6 uh, ani aplicați asupra subiectului. Mă bucur că Parlamentul a votat pentru acest raport 192 împotrivă, 410 pentru. Avem așadar toate șansele de a continua cu această propunere și să punem capăt schimbării sezoniere a orei în Uniunea Europeană. 2021 le oferă statelor membre posibilitatea de a face o analiză și de a vedea care este ora pe care o preferă, de vară sau de iarnă. Anumite persoane, precum domnul Hannon, uh, s-au pronunțat în favoarea orei de vară. Cred că Marea Britanie și Irlanda ar putea să aleagă această oră pentru a putea coopera. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Soșnier. No, nareszcie jest coś, co, mogę, co mogłem poprzeć, za czym z czystym sumieniem mogłem... Așa cum a spus domnul Kelly și eu pot să votez în uh, favoarea acestei schimbări cu o conștiință clară se fac referințe la egalitate, uh, pârghii și asta transmite mesaje întregii lumi. Da, grozav. Deși acest document uh, are un număr mare de pagini, e un progres și am votat pentru. Uh, guvernul Uh, nu își va uh, băga nasul uh, în felul în care operăm noi ora, fiecare face ce consideră. Dar totuși sunt schimbări bune. Mulțumesc, domnul Polceac. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Eu am sprijinit acest raport și trebuie să vă mărturisesc că am apreciat valul de sprijin pe care l-au uh, arătat cetățenii europeni în cele din urmă. E vorba de una din inițiativele la care Comisia Europeană a răspuns foarte repede. Iată de ce cred că am procedat bine ocupându-ne și noi gramling de subiect. 2021 s-ar putea să fie mult prea îndepărtat pentru mulți din cetățenii noștri, pentru că Poate mulți și-ar fi dorit să vadă această schimbare mai repede. Eu uh, sunt flexibil, pot să accept deciziile luate de instituții naționale sau la nivel european. Aș putea accepta atât ora de vară cât și ora de iarnă. În cele din urmă, Uniunea Europeană străbate un continent de la Portugalia până în est sau din nord în sud putem vedea diferențe considerabile. Mulțumesc. Trecem la următorul raport al domnului Bujec referitor la norme comune pentru piața internă a energiei electrice. Are cuvântul domnul Siluaga. Gracias, señor. Mulțumesc, domnule președinte. Votăm astăzi uh, reforma pieței interne a electricității și astăzi, în sfârșit, recunoaștem comunitățile și cooperativele energetice ca actori cheie ai tranziției ecologice. Tranziția nu va avea succes fără participarea activă a uh, cetățenilor fără o descentralizare a sistemului energetic, o democratizare a lui. Nu putem permite ca tranziția să rămână în mâinile marilor întreprinderi. Trebuie să punem pe prim plan cetățeanul în centrul lucrurilor. Trebuie să punem uh, limite um, um, la mecanismele de capacitate și 2025 să fie în termenul limită pentru centralele care poluează cel mai mult. Uh, e vorba practic de subvenții care se acordă pe ascuns um, energiei nucleare și celor din uh, combustibili fosili. Urgența socială înseamnă că nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă. Trebuie să le oferim uh, alternative celor care se afectați de schimbările modelului de producție. Mulțumesc! Suntem przeciwnikiem nadmiernych regulacji, nadmiernych ingerencji. Domnule președinte, sunt împotriva între întregului regulament și ingerinței guvernelor și statelor în astfel de politici. Asta ar fi foarte costisitor, dar aici votăm patru propuneri care fac parte dintr-un document mai amplu Uh, care este coerent, uh, minim coerent. Uh, sigur, utilizatorii vor avea o poziție mai bună, ceea ce este important și avem intenții bune în ceea ce privește schimbările climatice, emisii scăzute și de asemenea încercăm să legiferăm mai bine în sensul că nu vom avea o fragmentare mare. Însă trebuie să ne gândim la perioada de tranziție, trebuie să ne gândim dinainte, pentru că sunt persoane uh, care sunt afectate de schimbări și au nevoie de timp ca să se pregătească. Adri. Mulțumesc, doamna Cumulan Adri. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că acest, această reformă atât de importantă privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice a fost adoptată astăzi. Este vorba de ultima parte a pachetului uh, pentru energie curată. Am făcut uh, pași importanți în Uniunea Europeană și în ce privește dezvoltarea Uniunii Energetice. De ce sunt toate acestea importante? Pentru că îmbunătățirea funcționării pieței este important pentru a um, asigura aprovizionarea cu energie și pentru a integra energiile regenerabile în uh, mixul energetic. Acest model ar trebui să fie răspândit, uh, ar trebui să putem coopera, trebuie să ne continuăm eforturile în acest uh, domeniu și să dăm dovadă de mai multă ambiție și să avem norme și mai stricte în ce privește emisiile. Mulțumesc foarte mult, domnul Kelly. Mulțumesc. Susțin propunerile făcute legate de piața internă a electricității, în special eforturile de a elimina progresiv subvențiile pentru uh, centralele pe cărbuni. Uh, pentru țara mea, Irlanda, acesta va fi o, o provocare, dar trebuie să promovăm tranziția energetică și să, rest- să restrângem ajutorul de stat disponibil pentru uh, Um, centrale nucleare are beneficii uh, în mai multe uh, sensuri, adică uh, investițiile care sunt economisite pot fi folosite pentru energiile regenerabile. Ne încurajează să vedem că Uniunea Europeană abordează um, în acest fel problema combustibililor fosili. Um, ca raportor pentru acest dosar am optat pentru obiectivul de 2% investiții în energie curată. Cred că acesta reprezintă un pas în direcția cea bună. Salut această legislație care va face piața mai potrivită pentru schimbări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Electricitatea și Comercia, comerțul în domeniul electricității formează o parte semnificativă a pieței interne din Uniunea Europeană. Eu vreau să fac comerț fără obstacole. Statele membre trebuie să poată să facă comerț în mod liber. Reglementarea excesivă ar fi un obstacol, dar nu este cazul cu acest raport. Cred că el se încadrează, se potrivește uh, cu uh, cadrul general uh, privind electricitatea în Uniunea Europeană. De aceea salut această legislație. Cetățenii doresc și ei acest lucru pentru că vor ca noi să reacționăm la schimbările climatice, să îmbunătățim poziția consumatorilor pe piață, și să ne asigurăm că concurența este loială. Deci avem un program ambițios. Mulțumesc, doamna Iasloviescă. Mulțumesc foarte mult. Munca um, ce privește aprovizionarea cu gaz a fost uh, intensă și uh, mă bucur că am reușit să ajungem la un acord. Principala realizare o reprezintă cel de-al treilea pachet, unde se vorbește de gazoducte și de importurile în Uniunea Europeană, de apele teritoriale, de toate acele infrastructuri care vin din țări terțe. Din fericire, noile gazoducte nu vor mai trebui să respecte normele care s-au aplicat Nord Stream 1, de pildă. În acest fel vom putea beneficia și de o altă politică de prețuri. Sper că prin această inițiativă putem uh, să avem acces la gazoductul Nord Stream 2 și sper că prin intermediul negocierilor uh, să putem continua. Iată de ce am sprijinit acest raport. Trecem la următorul raport al domnului Buzek referitor la piața internă a energiei electrice. Are cuvântul domnul Seinfeld. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Fără nicio îndoială, piața internă pentru electricitate din Uniunea Europeană trebuie să fie transformată, trebuie să se schimbe. Trebuie să îmbunătățim statutul uh, utilizatorilor finali, trebuie să îmbunătățim transportul comerțul transfrontalier și să asigurăm securitatea furnizării prin energii regenerabile. În felul acesta, cetățenii noștri vor trăi într-un mediu mai sănătos și vor avea o climă mai bună. Trebuie să trecem la producția de energie cu emisii reduse și trebuie să integrăm sursele fragmentate de energie regenerabilă. Energia, generarea de energie de curent electric trebuie să fie descentralizată și trebuie să implicăm pe utilizatorii finali. Important este să avem o piață eficientă pentru uh, energie cu ajutor din partea statului, pentru că altfel nu vom reuși. Uh, sunt pentru această dezbatere care merge în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Trecem acum la uh, raportul uh, privind drepturile de autor în piața unică digitală al domnului Vas și are cuvântul lui Mauliu. Que parece ser que no está. Dar se pare că nu este în sală. Prin urmare, doamna Matias are cuvântul. Dar nici doamna Matias nu este. Doamna Winder? Da, aveți cuvântul. Domnule președinte, la votul final m-am abținut după ce amendamentul pe care l-am înaintat eu privind votul separat la articolul 13 a fost respins, dreptul la proprietatea intelectuală trebuie să fie păstrat și pus în aplicare în lumea digitală. În uh, forma adoptată actuală, să includ într-adevăr licențele, dar eu aș fi considerat mai adecvată o remunerație forfetară, pentru că modelul actual a dus foarte mulți oameni în stradă, iată de ce nu puteam vota în favoarea lui. Nu l-am răspuns, însă, pentru că mi se pare corect să luăm în vizor acele platforme care câștigă de pe urma datelor colectate. Există de asemenea rezultate bune pentru economie, pentru învățământ, pentru edituri. Iată de ce nu am putut respinge pe deplin această propunere. Cred acum că directiva, când va fi transpusă în legislația națională, va ajunge la un echilibru în ceea ce privește diversitatea pe internet și protecția drepturilor de autor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Spirachi. Să se Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi uh, am făcut un pas foarte important către găsirea unui răspuns la problema uh, faptului că libertatea noastră se oprește acolo unde încep uh, drepturile altcuiva. Eforturile europenilor de seamă sunt folosite de uh, de marile platforme startup-urile, platformele care încep acum să funcționeze, care există de mai, există de mai puțin uh, de 3 ani, care au o cifră de afaceri mică și puțini vizitatori, nu ar trebui să fie supuse acelorași uh, controle aplicate platformelor mari. Însă, creatorii trebuie să fie plătiți în aceeași măsură de ambele tipuri de platforme, pentru că creatorii sunt cei care dau sens a acestui, acestora. Trebuie ca și lumea digitală să aibă reguli, chiar și atunci când uh, spațiul digital evoluează mai repede decât legislația, noi trebuie să le dăm creatorilor uh, uneltele pentru a-și proteja fructele muncilor. Mulțumesc, domnul Decen. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am votat împotriva directivei mă tem că Parlamentul a deschis calea astăzi pentru o mașină nedemocratică de cenzură care este gestionată doar în baza unor interese private, economice, fără niciun control democratic care va limita în acest fel internetul. Am uh, acordat așadar competențe pentru a cenzura internetul sub uh, perdeaua protecției drepturilor de autor se uh, elimină diversitatea de opinie. Internetul va fi cenzurat mai mult ca oricând. Algoritmii vor uh, forma opinia. Nu a fost o zi bună pentru creatorii de idei, nu a fost o zi bună pentru creatorii de cultură și a fost o zi neagră pentru internet. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șolteș. Avtorska directiva e gotovo potrebna, vsi jo potrebujemo. Directiva este necesară. Avem uh, cu toții nevoie, în special autorii, însă trebuie să ne asigurăm că, practic, schimbăm uh, Uh, internetul, să nu transformăm uh, internetul uh, într-un loc al dictatorilor, al marilor, al, al giganților tehnologiei. Uh, noi nu trebuie să facem loc uh, unor abuzuri și dezechilibre ale pieței, așa cum s-a întâmplat cu Google-ul. Ceea ce ne îngrijorează este rolul acelor filtre robotizate și faptul că aceste filtre uh, vor putea să aibă un impact semnificativ asupra utilizatorilor uh, internetului. Mă tem că această directivă în aplicarea sa uh, va uh, obține contrarul efectului dorit, va limita internetul așa cum îl știm noi și creativitatea de care are nevoie atât de mult Europa. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Man. M-am opus compromisului privind directiva pentru protecția drepturilor de autor încep, din cauza articolelor 13 și 16. Cred că trebuie să-i onorăm pe artiști. Proprietatea intelectuală nu poate fi oferită la un preț de nimic. Cine folosește toate aceste bunuri trebuie să plătească, însă internetul este un mediu vulnerabil. Algoritmele fac, algoritmii fac diferența Uh, însă în mod insuficient între materialele care beneficiază de protecție um, sau nu. Cred că uh, prin punerea în aplicare a directivei în statele membre se vor ține cont de toate aceste considerente. Nu ar trebui să se limiteze libertatea de expresie. Internetul trebuie să fie deschis, liber și accesibil tuturor, ca până acum. Mulțumesc! Domnul Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am votat împotriva acordului uh, la care s-a ajuns în trialog. Cred că textul nu garantează un echilibru între drepturile consumatorilor și uh, deținătorii drepturilor de autor. Desigur, noile tehnologii evoluează foarte repede și trebuie să schimbăm regulile. Totuși, această reformă tre- nu trebuie să fie o reformă în sine. Publicul larg a reacționat, ceea ce este un semn că s-au încălcat liniile roșii. Din punctul meu de vedere, articolul 13 este o linie roșie. Desigur, creatorii trebuie să fie ajutați și uh, orice muncă trebuie să fie remunerată. Trebuie ca libertatea să fie garantată. Însă nu pot să-mi ofer susținerea pentru o reformă care înseamnă că dreptul creatorilor Domnul doamna Mulțumesc, domnule președinte. Pornisem uh, cu obiectivul uh, corect de a reforma directiva privind drepturile de autor, actualizând-o, având în vedere că are deja 20 de ani. Între timp, însă, am ajuns să adoptăm un text care pune în pericol libertatea internetului și drepturile fundamentale. Nu e un rezultat cu care să ne lăudăm așadar, mai ales pentru aceia care, ca mine, salută libertatea, libertatea de expresie, mai ales pilonii oricărui sistem care se consideră democratic. Rezultatul la care s-a ajuns este nesatisfăcător. Există, într-adevăr, articole pe care le putem sprijini, care aduc uh, modificări pertinente, ținând cont de progresul tehnologic și de evoluția sectorului digital, însă, pe de altă parte, fostele articole 11 și 13 suminează întreaga directivă pentru că riscă să pună în pericol uh, internetul și să limiteze libertatea de expresie pe internet. Lucru inacceptabil. Nu am putut așadar decât să votez împotrivă. Internetul trebuie să rămână liber și mișcarea 5 stele va lupta întotdeauna pentru acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Beautycoffer!